democratice pentru ca poporul uh, din Venezuela să ducă un trai decent. Mulțumesc, mulțumesc, uh, doamna Incir, un minut. Mulțumesc. În calitate de social-democrată sunt convinsă că societățile real egalitare în care oamenii să trăiască în pace, necesită acces la drepturi democratice, dar și drepturi sociale. Din păcate însă când, ne uit, când privim către Venezuela, vedem oameni care fug din această țară pentru că le lipsesc ambele elemente. Peste 4,5 milioane de cetățeni au, și-au petrec, uh, um, din Venezuela și-au petre, și-au părăsit țara și din ce în ce mai mulți pleacă zilnic. UNHCR a declarat această situație ca una dintre cele mai, ca cea mai gravă situație de refugiați din lume. A venit momentul ca uh, poporul venezuelan să-și uh, ceară drepturile. Noi trebuie să punem presiune pentru alegeri democratice, trebuie să cerem respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților fundamentale și uh, trebuie să cerem drepturi sociale și trebuie să oferim mai mult ajutor social. Mulțumesc! Spune doamna președinte, are cuvântul acum doamna Isascun Bilbao Barandica. Un minut. Gracias. Mulțumesc. Conferința Internațională de Solidaritate din Bruxelles a arătat foarte clar că dictatura lui Maduro are un efect negativ asupra venezuelenilor. Mai mult de 4 milioane de persoane au fugit deja din fața sărăciei și nesiguranței. S-ar putea să depășească 6 milioane la anul. 80% dintre ei se refugiază în țările limitrofe, care, iată, dau un exemplu de ospitalitate. Totuși, chiar și așa apar deja prime discursuri xenofobe care adaugă o presiune asupra unei crize care deja a dus la mai mult de angajamente și nu fonduri. De aceea trebuie să recalculăm rapid fondurile pentru victimele acestei drame și trebuie să avem avem angajamente și în acele, de donare și în același timp să rezolvăm criza venezuelană. Îl încurajez pe domnul Borel, care, așa cum spunea el însuși la conferința de la Bruxelles, să găsim soluții cu angajamente mai ferme și în același timp să venim în ajutorul venezuelilor în țara lor și să punem capăt de politice care propune un regim care se va prăbuși cu siguranță dacă vor avea loc alegeri libere, așa cum cer cetățenii și așa cum cer opoziția și care sprijină Uniunea noastră. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Doamna Kempa, un minut. Nu o văd în sală pe doamna Kempa, motiv pentru care trecem mai departe și voi da cuvântul domnului David Lega, timp de un minut. Pan David Lega. Domnul David Lega, aveți cuvântul, vă rog, aveți un minut. Mulțumesc. Atunci când, vorbim despre, atunci când am vorbit despre criza din Venezuela în iulie, am reamintit că oamenii de acolo uh, sunt în pragul uh, foametei, uh, de unde înainte era o țară bogată și continuă să fie aceeași situație, o situație um, care este agravată de forțele lui Nicolas Maduro. Iar cei care Uh, reușesc să iasă din țară, uh, se um, intră în călătorii periculoase uh, și devin vulnerabili față de exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală și sunt privați de drepturile fundamentale. Maduro a creat cu adevărat uh, una din cele mai uh, grave crize migraționale din uh, prezent și sprijin cu toată fermitatea măsuri care să fie țintite către sancționarea autorităților venezuelene prin înghețarea um, activelor lor și sancțiuni financiare și sper că pentru toți acești oameni există un loc special în uh, infern. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Andrew Lachis, un minut. 4,5 milioane de oameni au fost obligați să părăsească Venezuela în urma situației disperate din această țară în conformitate cu un altul uh, comisariat pentru refugiați, ar putea să ajungem la 6,5 milioane de uh, persoane înainte de sfârșitul anului. Este cea mai gravă criză uh, din această epocă. Iar criza ar putea să se agraveze și orice fel de acțiune trebuie să fie țintită și să vizeze persoanele responsabile pe care le cunoaștem. Parlamentul trebuie să lucreze la o soluție care să permită ținerea de alegeri. Ehm, și cred că acesta ar fi primul pas către o normalizare a situației. Oricare ar fi motivele, ehm, nu putem să, aștept, să acceptăm măsuri care ar avea efecte negative asupra unui popor ehm, inocent. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Socol v-a adresat o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați? Proșe założyć suhavki. Vă rog să vă folosiți uh, căștile. Pan Andru Andrulakis, Ci pan przy... Domnule Andrulakis, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Socol? Da? Foarte bine. Domnule Socol, aveți cuvântul. Vă puteți adresa întrebarea. Thank you very much. I'm, I'm glad that... Mulțumesc. Mă bucur că în sfârșit am auzit pe cineva din partea stângă a Parlamentului spunând ceva despre cauzele situației actuale. Întrebarea mea este următoarea. Regimurile lui Chavez și al lui, Maduro care au creat sărăcia Um, și situația în care ne găsim, uh, sunt ele vinovate pentru această situație? Mulțumesc, domnule Andru Lachis, puteți răspunde, aveți 30 de secunde la dispoziție. Η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα και σε άλλες criza umanitară din Venezuela și crizele pe care le-am văzut în alte țări nu pot să ne facă decât să condamnăm astfel de situații, oricine ar fi responsabil pentru ele. Nu putem să um, vedem în mod diferit suferințele unora și altora. Este clar că responsabilitatea domnului Maduro este uh, gravă în această situație. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Zovco, un minut. Um, uh, Mulțumesc. Stimate înalt reprezentant, acum doi ani am acordat premiul Zaharov uh, opoziției democratice din Venezuela și am uh, transmis un avertisment puternic pentru liderii acestei țări de a se schimba și de a permite uh, democrației să învingă. Din păcate nimic nu s-a îmbunătățit până în prezent. Din potrivă asistăm la o catastrofă uh, umanitară. 4,5 milioane de venezuelieni au părăsit țara din 2015 și dacă această tendință va continua, conform estimărilor, 6,5 milioane de venezuelieni ar putea să părăsească țara până la sfârșitul anului 2020. Situația în regiune nu poate fi uh, rezolvată fără implicarea comunității internaționale. Prin urmare, sprijin uh, eforturile Comisiei de uh, Acțiune Externă pentru a uh, face presiuni pentru organizarea unor alegeri care să fie monitorizate la nivel internațional. Democrația trebuie să fie restaurată și un sistem uh, democratic uh, trebuie să, de echilibru al forțelor trebuie să uh, fie instaurat. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Julie Ward. Un minut. The Venezuelan Criza refugiaților din Venezuela este considerată a fi cea mai gravă criza refugiaților uh, pe anul 2020 și cea mai subfinanțată din istoria modernă și totuși aproape că nici nu găsește, nu face niciun titlu în presă. Venezuela este pe locul 2 după Siria în ceea ce privește numărul de persoane strămutate care și-au părăsit țara de origine, iar Agenția Națiunilor Unite estimează că aproape 6,5 milioane de venezueleni vor uh, trăi în diaspora până în 2020 eh, cu un ritm de strămutare mult mai mare decât cel din Spiria și totuși ajutoarele de finanțare pentru această criză de care suferă milioane și milioane de venezueleni și cel puțin 17 țări lipsește cu totul. Ah, din păcate, femeile și copiii, cei în vârstă, persoanele cu handicap sunt cei care suferă de cele mai mari lipsuri de foame din cauza bolii și de multe ori fiind separați de membri ai familiei. Femeile și copiii în egală măsură sunt expuși riscului de abuzuri sexuale, prostituție forțată, trafic de persoane, violență, iar uh, discriminarea și exilul uh, de frică de, de frică discriminării și exilului nu depun uh, plângere. Minoritățile de asemenea trebuie să fie incluse și în soluții durabile, iar noi, ca europeni ce suntem, trebuie să facem față tuturor apelurilor la o intervenție militară. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Tomislav Sokol, aveți cuvântul. Un minut. Gospođo podpredsjednice, meni je nevjerojatno da smo u raspravi... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare incredibil că în această dezbatere în Parlament, din partea dreptei am auzit din partea stângii am auzit mai relativizări uh, și relativizări ale uh, vino, în ceea ce privește vinovații situației este uh, vina lui Chavez și apoi a lui Maduro. În uh, Venezuela au fost uh, privatizate, au fost naționalizate întreprinderi uh, private însă, mm, și s-au luat tot felul de, astfel de măsuri, însă producția de alimente a scăzut cu 25% pentru că statul controlează totul. S-au folosit metode, metode socialiste care nu au funcționat. Milioane de oameni fug din Venezuela și vor fi din ce în ce mai mulți. Avem cauzele, avem vinovații. Să condamnăm uh, vinovații și să uh, facem în așa fel încât istoria să nu se uh, repete. Mulțumesc, domnul Liberațchi, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant. Acum câțiva ani, când această aventură a Venezuelei uh, a început, era greu de prevăzut unde se va ajunge cu acest regim populist. Astăzi avem, pe de o parte, un guvern uh, cu, cu acțiuni negative și, pe de altă parte, o sărăcire și o mare suferință a poporului. Ce să facem? Să aplicăm sancțiuni sau să propunem o soluție. De exemplu, petrol în schimbul alimentelor, hainelor, medicamentelor. Da, pentru că așa putem să-i ajutăm pe acești oameni. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Isabel Santos, uh, un minut. Reprezident, situația umanitară în Venezuela atinge. Mulțumesc. Situația umanitară din Venezuela a ajuns la proporții dramatice. Cifrele sunt înfiorătoare. 90% din populație trăiește sub pragul de sărăcie. Peste 50% dintre copii nu merg la școală. Până acum am fost martorii peste 4,5 milioane de persoane care au părăsit țara dar uh, sunt și mai mulți care sunt strămutați în interiorul țării. Uh, se estimează că până, la, până în 2020 uh, cei strămutați ar putea ajunge la 10 milioane. Este aproape cât populația Portugaliei. Programul financiar creat de comunitatea internațională pentru a-i sprijini pe refugiați este întârziat și este ineficient, ținând cont de gravitatea situației. Iar populația uh, suferă, sprijinul este insuficient. Trebuie să găsim o soluție, o soluție care să ne permită să readucem stabilitatea în această țară și acest lucru va fi posibil numai dacă politicienii pun uh, interesele țării deasupra intereselor lor uh, politice. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Garcia del Blanco, un minut. Admirado. Mulțumesc, doamnă președinte, distinsul domnul alt reprezentant, așa cum s-a spus aici, Venezuela și întreaga regiune suferă una dintre cele mai mari crize umanitare din vremurile noastre am în vedere că se estimează de asemenea că situația se va agrava cu trecerea timpului. Dacă până la final nu se va găsi o soluție politică, cred că se impun atunci două analize. În primul rând, comunitatea internațională trebuie să se implice mult mai mult, este nevoie de resurse mult mai multe, mai ales că vorbim despre o criză care, iată, a ajuns să fie comparabilă uh, cu criza din Siria și care se confruntă Siria, dar, pe de altă parte, așa cum s-a spus aici și cum au recunoscut toți cei care au luat cuvântul, trebuie să soluționăm problema din punct de vedere politic, dacă ne dorim într-un fel sau altul să punem capăt acestei drame umanitare și mai cred că nu există altă modalitate de a găsi o soluție negociată, o soluție pacifică pentru alegeri libere, decât până la urmă să recunoaștem că există două părți și să recunoaștem ce este cealaltă parte. În acest sens nu este vorba de a renunța la progresele realizate, ci trebuie să căutăm uh, soluții alternative și acest lucru nu înseamnă că venim să ne batem cu cărmida în piept, să ne dăm mari și nici cu sancțiuni, ci pur și simplu să le eh, soluționează cu curaj. S-a cerut aici curaj. Domnule înalt, reprezentant, vă cer și eu curaj, știu că sunteți curajos și cereți curaj și Parlamentul European ca să putem atât pe totdeauna să ieșim din punctul mort unde se află Venezuela și să-i ajutăm pe oameni. Mulțumesc foarte mult și domnul Chirici, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant. În urmă cu cinci luni de zile în această sală a avut loc o dezbatere referitor la situația dramatică cu care se confruntă Venezuela, iar astăzi încă o dată o luăm de la capăt cu aceeași discuție, fiind însă conștienți, din păcate, că în acest interval de timp urgența umanitară s-a agravat, iar numărul de refugiați, inclusiv copii care sunt obligați să meargă în alte țări din regiune, este în constantă creștere, iar pentru cei cei care rămân în Venezuela, condițiile de trai sunt din ce în ce mai grave. Există lipsă de toate feluri, există încălcarea drepturilor omului și există fenomenul de violență. Uh, în acest context, din ce în ce mai greu de suportat pentru poporul venezuelan, este necesar ca Uniunea Europeană să își facă auzită propria voce și să-și intensifice angajamentele pentru a pune în practică toate măsurile diplomatice în sprijinul unei soluționări pașnice a crizei care să ducă la alegeri libere. Însă, în egală măsură, trebuie să oferim acestei țări ajutoare umanitare necesare pentru ca situația să fie mai puțin gravă pentru popor care de prea multă vreme este în suferință. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, cuvântul Carlo Fidanța, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația din Venezuela este dramatică. Avem milioane de refugiați, în adevăratul sens al cuvântului, foarte incomod. și, din păcate, se vorbește prea puțin despre ei. S-a făcut un mic pas în Italia, unde, datorită inițiativa noastră, a fost recunoscut dreptul venezuelenilor de origine italiană, care deja uh, de multă vreme cereau cetățenie. Iată că pot acum să se întoarcă în țara mamă și acum, în așteptarea legilor libere, Europa și statele sale membre trebuie să facă mai mult. De pildă, să se gândească la un parcurs parcurs înlesniți de reintegrare socioeconomică pentru descendenții de origine italiană, franceză, spaniolă sau cine mai vrea să se întoarcă în pământul strămoșilor lor. Însă, pe de altă parte, ne uităm uh, neputincioși și cum ajung la noi migranți economici care vin cei mai mulți dintre ei din Africa și într-o mare foarte parte din zonele musulmane, în vreme ce nu ne doare absolut deloc de creștinii noștri, de multe ori de origine europeană, care sunt obligați să-și părăsească propria țară din cauza unui regim sângeros fost comunist care a persecutat opoziția politică și care a dus, a dus în foamete propriul popor. Mulțumesc! Mulțumesc, urmez acum la cuvânt pentru procedura spontană la cuvânt. Pentru început, domnul Lopez Achilar, timp de un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant Borel. Bine ați venit încă o dată, tot despre Venezuela vorbim. Oare nu veniți și dumneavoastră vreodată la o plenară la Strasburg în care să nu există o dezbatere despre Venezuela? Și în multe dintre intervenții se citează date înfierătare și se amestecă cu emoții. Eu nu mai zic de mine. Mare parte din familia mea cea mai dragă trăiește în Venezuela. Sunt descendenți din insule Canare care au uh, părăsit Spania după războiul civil și și-au căsit adăpost în Venezuela. Însă, Eh, din insula canale, Însă vorbim tocmai despre acest lucru, despre adăpost, despre refugiu și trebuie să hotărâm că din aceste 4 milioane și jumătate care au părăsit Venezuela căutând refugiu în altă parte, cei mai mulți dintre ei au bătut la poarta și la ușa Spaniei. Cifrele sunt grăitoare în acest sens. A crescut din 2014 până în 2019, s-a ajuns eh, s a crescut cu 400% numărul de cereri de azil politic ale Venezuelei în Spania. Săptămâna trecută, ultima săptămână din noiembrie, 4.000 de mii în tot anul. Și totuși, având în vedere că vorbim despre solidaritate, cred că trebuie să facem apel și la solidaritate în gestionarea refugiaților și migranților între membrii Uniunii Europene. Și în același timp trebuie să ne gândim la acești venezueleni care ne îngrijorează și pe care ne sunt atât de dragi. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum doamna Claire Daly și vă rog să vă respectați timpul alocat de minut. Mulțumesc. Criza umanitară din Venezuela este reală și se înrăutățește, dar bineînțeles că nu este întâmplătoare și nu este doar o situație nefericită. S-a fost creată după decenii de eforturi din partea Statelor Unite să sufoce această țară pentru că poporul să nu-și poată decide propriul viitor, pentru ca economia să sângereze și poporul să moară de foame. Deci nu trebuie să ne uimească faptul că există o criză și că oamenii sunt obligați să fugă. Acest parlament um, îl sprijină pe Guaido, care nu a fost ales și acest lucru este rușinos. Este clar că ați sprijinit, ați pariat pe calul greșit. Această persoană um, de lapidează fondurile pe care le dați pentru ajutorul umanitar să creștem ajutorul umanitar este ca și când uh, i-ai da cuiva o pâine, dar nu l-ai proteja de hoții care îi fură toată bruteria. Uh, domnule comisar, ați spus că mm, Venezuela deține active în întreaga lume. Ajutați pe procurorii generali, pe juriștii care uh, Uh, uh, să ajute Venezuela să-și recupereze banii ca să trăiască oamenii o viață decentă în această țară. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Micola, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Borel, ați spus că Uniunea Europeană a organizat o asistență de 20 de milioane de dolari pentru a uh, ajuta refugiații din Venezuela și suntem gata să facem mai mult. Însă Uniunea Europeană și Statele Unite au furat uh, miliarde de dolari din, de la Venezuela. Dacă vreți să faceți mai mult, ar trebui să-i ajutați să-și primească banii înapoi. Să ajutați la ridicarea sancțiunilor. De ce? Europa sprijină sancțiunile ilegale ale Statelor Unite, pentru că n-au nicio logică, nu fac decât să distrugă țara nu dăm dovadă de că suntem niște lideri cu adevărat. Situația din Venezuela astăzi a fost cauzată de sancțiunile americane una dintre cele mai uh, cunoscute uh, firme de avocatură din Europa, care are sediul la Paris, pune sub semnul întrebării uh, um, legalitatea acestui proces și încearcă să, să obțină înapoi banii acestui stat pe care acest stat i-a pierdut. Vă solicit încă o dată să respectați dreptul internațional. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Fabio Castaldo. Un minut. Grazie. Mulțumesc, doamna președinte. În pofida atenției mediatice, în pofida faptului că atenția mediatică s-a orientat către alte țări din America Latina, a căror situație socială s-a deteriorat, a ajuns la ciocniri violente între populație și forțele de ordine, situația din Venezuela nu s-a îmbunătățit și reprezintă și astăzi, fără îndoială, cea mai îngrijorătoare criză care ne confruntăm. Venezuela în continuare suferă din ce în ce mai rău de pe urma continuitelor unei crize economice fără precedent în istoria țării și nici uh, oriunde în America Latina. O situație crâncizată de criză și este greu de întrezărit un final la care se adaugă o serie de aspecte de criză politică. Dragi colegi, a venit momentul să lăsăm deoparte oportunismul și ambiguitatea și să facem efort împreună pentru a veni în ajutorul populației venezuelene care zi de zi trăiește o situație de urgență din cauza prăbușirii serviciilor publice, a lipsei de alimente și de medicamente. Este extrem de important să ne coordonăm pentru a susține cele 16 țări care sunt vizate de criza migratorie din Venezuela și care au primit 4,5 milioane de venezueleni oameni care au fost obligați să emigreze. Conferința de solidaritate internațională care a avut loc la Bruxelles la sfârșitul lunii octombrie reprezintă un pas înainte important care se adaugă procesului de la Quito și este foarte important să vedem rezultatul unei acțiuni coerente și solidare și în perspectiva următoarei conferințe propun să ne facem auzită vocea. Thank you. Mulțumesc. Acum Will voi da cuvântul domnului vicepreședinte și un alt reprezentant, vicepreședinte al Comisiei și un alt reprezentant pe probleme de afaceri externe, domnul Josep Borel, pentru intervenția de final. Domnule Borel, aveți cuvântul. Merci beaucoup, chers... Euh, Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului European. Unul după celălalt ați prezentat o situație care este bine cunoscută. Este evident că avem o problemă politică. Nici nu mai trebuie să mă convingeți de asta. Însă, eu personal am o problemă de conștiință. Și cred că mulți dintre dumneavoastră ați putea să aveți același gen de problemă. Pentru că este evident că, în ciuda a tot ce putem spune despre acest regim al lui Maduro, această țară nu poate să-și valorifice sursele economice. Este în imposibilitatea de a-și le valorifica din 2017 din cauza sancțiunilor impuse. Venezuela nu a putut exporta 400.000 de barili pe zi din petrolul său ceea ce înseamnă 8 miliarde de dolari. De patru ori mai mult decât importurile de alimente. Dacă situația continuă și dacă veniturile petroliere scad cu încă 60%, atunci 300 de mii de oameni în plus, nu vor avea acces nici la alimente, nici la medicamente. A trebuit să fim orbi, să nu ne dăm seama că numărul migranților are o cauză clară, și anume țara nu poate să-și valorifice resurselor. La critica politică al regimului de Maduro acest lucru nu scuză soluția și nu, este nicio scuză pentru nimic. Uh, uh, așa este, domnule Teani, însă este evident însă este evident că oricât ar fi de comunist dictatorul, impactul unor sancțiuni nu pot, nu, sunt de necontestat și categoric când ai o criză politică la care se adaugă și o criză umanitară, o criză uh, pentru care este greu de anticipat o soluție dacă comunitatea internațională nu vine de bunăvoie cu resurse, pentru că nu se poate, nu poți alimenta zeci de mii de persoane în fiecare zi. Nu putem, nu se poate face acest lucru, nu se pot obține atâtea resurse umanitare în acest scop. Problema politică este una, și nimeni nu trebuie să mă convingă pe mine că trebuie să facem tot ce se poate ca să se organizeze alegeri în Venezuela. Nu am nevoie de niciun fel de lecții în acest sens, însă nu cred că ar trebui nici să negăm o realitate care există și mulți dintre noastre ați evocat-o și anume trebuie să găsim soluții care să permită ca această uriașă criză umanitară uh, care vine în urma blocadei economice să fie soluționată, Iar acest Parlament a spus acest lucru. Dumneavoastră ați votat rezoluții aici, în această încăpere, rezoluții în care scrie că niciun fel de sancțiune nu poate fi aplicată pentru a face rău, care să facă rău poporului venezuelan. Asta ați votat dumneavoastră în Parlament. Și de aceea, Uniunea Europeană nu a aplicat niciun fel de sancțiuni economice care să vină împotriva poporului venezuelan, ci împotriva conducătorilor săi. Și dacă va fi nevoie, vom face și mai mult, dar împotriva conducătorilor. Nu puteți dumneavoastră să pretindeți să rezolvați criza din Venezuela condamnând masiv la foame toată populația. Este o problemă de natură politică gravă, care trebuie să-i facem față și să o soluționăm tot din punct de vedere politic, dar nu putem închide ochii în fața nevoii și mulți de dumneavoastră ați spus acest lucru de a găsi soluții care să ia locul unor ajutoare umanitare pe care comunitatea internațională nu le va oferi, pentru că nu vom reuși să strângem 1500 de uh, un miliard și jumătate un miliard și jumătate de dolari care sunt necesare. Acum, undeva, nivelul donațiilor Cam asta este și trebuie să crească de vreo 10 ori. Cred că avem de-a face cu o problemă, doamnelor și domnilor, care este absolut imensă. Problema nu este că dictatorul e comunist, nu asta e problema. Problema este că această țară se confruntă cu o soluție politică pe care, la care trebuie să reacționăm și facem acest lucru, reacționăm și cred că Europa și-a mobilizat energiile diplomatice și politice în acest sens, însă nu putem închide ochii în fața faptului că se iau măsuri în care se bat cap în cap cu cele adoptate de către dumneavoastră. Se iau măsuri care fac foarte mult rău poporului venezuelan. Iar acest lucru, vă rog să mă credeți, nu este soluția. Nu așa se prezintă soluția Vă rog frumos, domnule președinte, uh, atrage atenția domnului Taiani, vă rog frumos, mai ca să președinte al Parlamentului, vă rog să lăsați pe orator să termine. Bun, deci trebuie să încercăm să vedem cum putem folosi toate resursele diplomatice și politice ale Europei și asta în deplină cooperare și colaborare cu doamna Bașle, uh, Nimic din ce spun eu aici nu uh, scutește de răspundere în vreun fel guvernul din Venezuela, cred însă că ne-am înșelat foarte tare dacă am considerat că fluxurile migratorii vor scădea dacă în continuare se vor menține această situație de blocadă economică a acestei țări, care se sufocă din punct de vedere economic. Mulțumesc. S-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc în cadrul următoarei sesiuni plenare. Următorul punct de pe ordinea de zi este o declarație din partea vicepreședintelor Comisiei și înalt reprezentant al UE pe probleme de afaceri externe și politică de securitate, situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua. Vă reamintesc că puteți să vă înscrieți sau să faceți depuneri cu cartonaș albastru pentru procedura spontană la cuvânt folosind sistemul electronic. Instrucțiunile sunt disponibile la intrarea în hemiciclu. Vă rog, aș dori să vă reamintesc faptul că intervenele cu carton și albastru sunt permise numai după ce uh, au, au avut loc intervenții din partea grupurilor politice. Dezbaterea va fi deschisă de către domnul vicepreședinte al Comisiei și înalt reprezentant pe probleme de afaceri externe și politică de securitate, domnul Josep Borel, aveți cuvântul. Mulțumesc. Situația din Nicaragua este în continuare foarte îngrijorătoare și nu este durabilă. Poziția Uniunii Europene a fost clară de la începutul crizei. Politica noastră este să sprijinim o soluție pașnică, uh, negociată și mai ales democratică. Numai uh, poporul nicaraguan poate să-și aleagă liderii. Și alegerile trebuie să fie libere în conformitate cu standardele internaționale. Putem spune exact același lucru uh, care se aplică și în Venezuela, iar guvernul trebuie să respecte drepturile și libertățile uh, poporului. Am stabilit această poziție în ianuarie înainte de vizita Parlamentului uh, la Managua. Tocmai atunci, Consiliul pentru Afaceri Externe și-a uh, exprimat disponibilitatea de a-și folosi mijloacele la dispoziție pentru a ajunge la o criză, la o soluție uh, pașnică iar la începutul acestui an, guvernul din Nicaragua a acceptat să caute prin negocieri o soluție și a semnat două, două acorduri în ceea ce privește liberarea prizonierilor și restabilirea libertăților politice. Însă este clar că guvernul uh, a ieșuat să-și uh, respecte aceste angajamente. Deținuții au fost uh, eliberați, dar, dar mulți dintre ei au fost rearestați imediat după aceea nu s-au restabilit, uh, s-a restabilit libertatea politică. Ca reacție la aceste semnale negative, Consiliul pentru Afaceri Externe a creat un cadru pentru sancțiuni uh, individuale pe 14 octombrie. Se conti- sunt conținute interdicții de intrare pe teritoriul european și înghețarea activelor oamenilor sau organizațiilor care au jucat un rol cheie uh, în numeroasele încălcări ale drepturilor omului uh, efectuate de regim. Sancțiunile noastre sunt individuale, reversibile și mai ales a, uh, sunt făcute în așa fel încât să nu afecteze populația. Exact așa cum a solicitat Parlamentul. Sunt câteva a, uh, domenii în care trebuie făcute progrese pentru a se crea condițiile pentru o ieșire pașnică din criză. Ele se bazează pe angajamentele asumate de guvern în sine. Nu cerem nimic altceva. Ne cerem numai ca guvernul să-și respecte angajamentele. Am uh, repetat uh, în public și în privat inclusiv ca parte a concluziilor Consiliului din octombrie, care sunt în, în, uh, pe aceeași linie cu Uh, alte foruri internaționale. Întâi, uh, restabilirea libertăților politice și restabilirea statutului juridic al uh, organizațiilor societății civile interzise, precum și liberta, libera, eliberarea, mă scuzați, prizonierilor uh, politici. În al doilea rând, cooperarea în ceea ce privește drepturile omului și colaborarea cu organismele de drepturile omului, inclusiv Uh, biroul, oficiul înaltului reprezentant pentru drepturile omului. În al treilea rând, un acord cu privire la reforma electorală între guvern și opoziție, inclusiv alianța civică. Acest acord ar urma să garanteze alegeri libere și transparente în conformitate cu standarde internaționale și ar fi ar trebui să fie în linie cu recomandările uh, Uniunii Europene pentru observarea alegerilor. Suntem dispuși să sprijinim cu expertiză și uh, eventual sau la momentul potrivit cu o misiune de observare a alegerilor. Domnule președinte, Uniunea Europeană este alături de poporul din Nicaragua. Amintim că trebuie oprită reprimarea, Trebuie respectate drepturile constituționale ale tuturor nicaraguenilor, inclusiv dreptul la libertate și uh, libertatea de exprimare, de adunare, uh, de religie și de protest pașnic. Este un lucru pe care doresc să-l subliniez încă o dată astăzi în fața membrilor Parlamentului European. Sper și sunt sigur că cu sprijinul dumneavoastră vom putea depune și mai multă presiune pentru a fi respectate aceste cerințe. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mr. Vice President. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Următorul vorbitor este domnul Lopez Gil, în numele PP. Două minute, vă rog. Saludo și aplaudo. Salut și aplaud intervenția domnului înalt reprezentant. Criza din Nicaragua a început printr-o concentrare masivă a puterii în mâinile familiei Ortega. Reprimarea opoziției și a societății civile, a ziariștilor și, în general, a societății strangularea democrației, precum și a statului de drept, sunt marcate de impunitate și de o escaladare a încălcărilor drepturilor omului. Doresc și reamintim astăzi, de fapt, că nu doar cetățenii sunt cei care suferă din acest motiv, și, și sunt și europeni, nu doar cetățenii caraguani. Iar Parlamentul European a urmărit foarte tare cazul Amaiei Copen, studiantă belgiană arestată în 2018 pentru că a participat la manifestații pașnice împotriva încălcărilor drepturilor omului săvârșite de către acest regim. Iar astăzi Amaia se află din nou întemnițată pentru că a oferit sprijin unei femei aflată în greva foamei. Când comemorăm a 10-a aniversare a Cartei Drepturilor Fundamentale Europene și când uh, venim și arătăm că Europa este leagănul respectului drepturilor omului, trebuie să susținem persoanele care susțin stilul nostru de viață european și uh, care din acest motiv se află în temniță. Parlamentul nu poate să-i uite pe cetățenii europeni care suferă din cauza unor dictaturi crude uh, pentru că sunt acuzați că propovăduiesc valorile noastre, libertatea, democrația, respectul pentru viața umană, egalitatea, precum și toate drepturile fundamentale. Amaya Copens nu este din nefericire unică în această situație. De aceea, pentru ea și pentru mulți alții, trebuie să se facă auzită vocea Europei până când vor fi eliberați. Thank you. Mrs. Letao Marques Letao Marques în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. domnule înalt reprezentant, încă o dată acest uh, Parlament își arată îngrijorarea față de situația politică din Nicaragua, subliniind încălcările drepturilor omului, uh, arestările nejustificate și privarea de dreptul uh, fundamental la informare. Am aflat de asemenea că militanți pentru drepturile omului, inclusiv Amaya Eva Copens, cetățean belgian și nicaraguan, au fost arestați atunci când distribuiau apă și alimente mamelor prizonierilor care intraseră în greva foamei în uh, biserica San Miguel. din Masaya. Am aflat că guvernul uh, din Nicaragua uh, și-a întărit măsurile represive împotriva tuturor activiștilor pentru drepturile omului și încă o dată vrem să ne exprimăm solidaritatea cu poporul nicaraguan și să cerem instituirea de măsuri de sancțiuni, cum ar fi interzicerea vizelor și înghețarea activelor pentru cei care au fost responsabili de aceste acte de încălcare a drepturilor omului. În încurajăm guvernul nicaraguan să intre în dialog cu forțele interne pentru a găsi o soluție pașnică la acest conflict. Trebuie susținut sistemul ele electoral și trebuie eliberate persoanele care au fost deținute ilegal. De asemenea, guvernul trebuie să permită organizațiilor umanitare să-și exercite în mod legal uh, misiunile. Domnule înalt reprezentant, uh, vă solicităm să supravegheați îndeaproape uh, situația și sperăm că și Parlamentul European va trimite cât mai curând o delegație la fața locului, pentru că cu toții trebuie să arătăm foarte clar că cei care rezistă într-o situație dificilă ca cea din Nicaragua nu sunt singuri, nu îi abandonăm. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Nart în numele Riniu. Două minute. Respectatul, señor Borrell. Distinse domnule Borrell, susțin și sunt de acord cu discursul dumneavoastră, consider că este necesar și realist. Doresc să vă reamintesc că în 1979 poporul nicaraguan a luptat și a murit pentru libertate, democrație, demnitate împotriva dictaturii Somoza. Eu am fost acolo și mi-aduc foarte, minte, aminte, foarte bine aminte sprijinul fundamental pe care l-a acordat Partidul Social Muncitoresc din Spania lui Felipe González. 40 de ani mai târziu este tragic că acest popor trebuie să o ia de la capăt și să moară din aceleași motive, iar data aceasta încă o dată din cauza unui liberticid al cuplului Ortega Murillo uh, Înainte era, uh, erau forțe de intervenție a lui Sumosa, acum sunt benzile și miliții armate care acum însângerează uh, străzile orașelor din Nicaragua. Raportul Amnesty International, Human Rights Watch și a unor organizații uh, a Statelor Unite ale Americii, ONU, sunt absolut înspăimântătoare, sunt absolut devastatoare, deoarece Nicaragua nu are nici democrație, democrație nici justiție, nici dreptul ale omului. Principii elementare care nu pot fi excluse din conștiința și din solidaritatea noastră de aceea, cele mai importante grupuri din acest Parlament au convenit o rezoluție comună și fără amendamente. Au fost excluse sau auto-excluse eh, cei care înaintea frontierelor, înaintea drepturilor elementare omului, pun frontierele lor ideologice. Ne reiterăm solidaritatea cu cei care sunt torturați, cei care sunt dați dispăruți cu întregul popor din Nicaragua. Însă, hai să trecem de la vorbe la fapte. Acordul de asociere între UE și America Latină, care acum este aplicabil, se întemeiază pe un comportament democratic și, în acest sens, rezoluția care se va vota mâine are mai multe puncte esențiale, și anume soluționarea unei, uh, uh, încurajarea unei soluții de democratice de încredere, adică o reformare fundamentală din temelii a sistemului și a presupusei justiției, care astăzi este tributară în cuplului prezidențial. De asemenea, trimiterea unei delegații a Parlamentului European în Nicaragua. am fost în prima delegație împreună cu Ramon Habri, o persoană admirabilă iar Comisia Europeană trebuie fără întârziere să stabilească lista de persoane care trebuie să fie sancționate și să se deschidă în Nicaragua procedura de suspendare, așa cum de articolul 335 în acordul uh, de asociere. Mulțumesc. Mrs. Metz. Mulțumesc, doamna Mes, din partea uh, Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi în ultimele luni populația din nicaragua s a confruntat cu reprimarea din partea guvernului. Au fost numeroase încălcări ale drepturilor omului și statului de drept. Sute de oameni au fost uh, deținuți uh, în mod ilegal pentru proteste pașnice, printre ei belgianca Amalia Copens. Condamnăm uh, încălcările drepturilor omului efectuate de autorități și facem apel la guvernul din Nicaragua să pună capăt reprimării împotriva propriei populații. Toți deținuții politici ar trebui să fie eliberați, ar trebui să se organizeze alegeri libere și democratice cât se poate de repede. Din, din, diplomații noștri din Nicaragua trebuie să facă eforturi pentru a îi reconcilia pe diferiții actori din țară, uh, sprijinind uh, societatea civilă. Însă nu trebuie să uh, ia o poziție dominantă. Rezoluția noastră este un compromis între diferite grupuri politice ceea ce înseamnă că anumite lucruri importante pentru noi, verzii, nu au fost incluse în textul comun. De exemplu, mă gândesc la responsabilitatea companiilor europene și rolul lor în a stabiliza acest guvern îndoielnic. Avem nevoie de transparență în ceea ce privește activitățile actuale ale companiilor europene în Nicaragua și măsurile de uh, due diligence luate de acesta. În cazul unor, unei complicități cu încălcări ale drepturilor omului, aceste întreprinderi trebuie trase la răspundere. În calitate de uh, președinta Delegației pentru America Centrală, mulțumesc uh, colegilor și consilierilor care au contribuit la această rezoluție. Este un mesaj puternic și important de solidaritate către poporul din Nicaragua, care se confruntă cu încălcările drepturilor lor fundamentale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mr. Ter- Mulțumesc. Care cuvântul domnul Terci, numele ECR, un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Josep Borel, brutalitatea regimului socialist al lui Daniel Ortega din uh, Nicaragua Iată că are un întreg tribut, un întreg bilanț, pardon, de morți tragice și toate avertismentele s-au dovedit a fi inutile, toate rezoluțiile, toate admonestările din exterior, pentru că acest regim nu pune capăt acestei spirale de violență masivă care încalcă drepturile omului toate avertismentele au fost inutile și în continuare, iată că avem uh, această criză cu sute de morți, cu foarte multe torturi, cu execuții extrajudiciare, cu violuri și încălcarea drepturilor. De fapt, este exact același scenariu care ne-am confruntat întotdeauna de-a lungul marilor reprimări din Venezuela, pentru că până la urmă sunt două regimuri uh, paralele, sunt două regimuri comparabile, sunt două regimuri care uh, se întemeiază pe același stil arbitrar și plin de cruzime și care este și cel din Cuba, iar dumneavoastră susțineți, da, întoarceți spatele acestei evidențe în mod constant, pentru că până din Cuba, din Venezuela, de acolo se acordă protecție Nicaraguei și de acolo vine protecția pentru acest caracter arbitrar și criminal cu care se confruntă America Latină. Vă mulțumesc și sper să reacționați. Mr. Urban Crespo. Domnul Urban Crespo din partea GUE NGL. Gracias, eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Denunțarea violențelor și a reprimărilor mișcărilor populare de către cuplul Ortega Murillo nu trebuie să însemne că facem jocul uh, reprezentanților elitelor economice din Nicaragua. Acest parlament trebuie să sprijine o soluție politică care se ducă la eliberarea a deținuților politice și să pună capăt violenței și să recunoască rolul mișcărilor sociale în negociere, să nu ne păcălim în momentul în care mulți dintre deputații de aici din Parlament critică pe Ortega, nu fac acest lucru pentru că sunt îngrijorați de situația drepturilor omului, ci eh, din cauza intereselor economice ale multinaționalelor europene. În momentul în care noi criticăm situația în Nicaragua, ceea ce eh, vrem să facem este să exprimăm solidaritate cu cererea societății și în același timp să se ajungă la o schimba, schimbare prin care să fie recupat spiritul Revoluției, care, iată, a adus foarte multă speranță pentru clasele populare din întreaga lume. Mr. Mulțumesc, domnul Soido Alvarez. Aveți un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, mâine vom vota o rezoluție în care deputații din această încăpere, din acest parlament, vom denunța încă o dată gravele încălcări care au loc, gravele încălcări a drepturilor omului din Nicaragua. Din nefericire, situația nu uh, s-a îmbunătățit, din potrivă s-a înrăutățit și a fost periclitat chiar satul de drept. Avem cifre care sunt pe locuri îngrojătoare. Peste 80.000 de persoane au fost obligate să părăsească Nicaragua. De asemenea, asta pe, a, vreo 300 de persoane, chiar mai mult, au fost asasinate, sute dintre ele au fost reținute în mod arbitrar, sute și de studenți au fost exmatriculați în universități, precum și sute de ziariști care au fost nevoiți să părăsească țara din cauza reprimării uh, la care îi supune guvernul din Nicaragua. Situația cu care se confruntă societatea civilă, precum și opoziția democratică din Nicaragua, este de nesuportat. Ce mai trebuie să se întâmple pentru a impune sancțiuni celor care încalcă drepturile omului și democrația într-o țară parteneră a Uniunii Europene, mai ales că avem un acord de asociere? Domnule înalt reprezentat, știți dumneavoastră prea bine că situația cu care se confruntă poporul nicaraguan este deplorabilă și uh, știți foarte bine că um, și condiții democratice se agravează. Dacă nu puteți să întrebați un secretar de stat uh, căreia i s-a refuzat intrarea. Nu vrem să dezamăgim populația din Nicaragua și din acest motiv creștem eliberarea necondiționată și imediată a deținuților politici, încetarea persecutării opoziției și să se garanteze în același timp exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Havi Lopez, aveți un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule înalt reprezentant, vă mulțumesc, domnule Josep Borel. Astăzi, iată că suntem aici pentru a denunța situația extrem de gravă cu care se confruntă Nicaragua și agravarea situației drepturilor omului cu care se confruntă această țară de câteva luni de zile, dacă nu chiar de ani de zile. Și, într-adevăr, vorbim despre o situație crescândă din partea guvernului din Nicaragua față de Uniunea Europeană. Am văzut în ce mod uh, reținerii arestările, arestările studenților, a unor lideri ai societății și a unor activiști în slujba drepturilor omului Uh, aveau loc uh, în Nicaragua și se impune să vorbim aici despre situația a Maiei Copens. Uh, sunt vorba de oameni care au avut de suferit torturi în fiind arestație. Facem de aceea un apel clar și limpede la eliberarea tuturor acestor persoane care sunt arestate în Nicaragua. Cerem de asemenea o listă de sancțiuni pentru unele persoane, persoane care fac parte din guvernul nicaraguan, pentru a face o presiune și pentru a găsi o soluție pentru această țară, o soluție democratică, pașnică, mică și care să includă toate părțile, să fie acoperitoare pentru întreaga țară, să se garanteze drepturile fundamentale și să, se să ne asigurăm că Uniunea Europeană este implicată în tranziția democratică din Nicaragua așa cum ne dorim. Mulțumesc. Doamna Bilbao Barandica, un minut. Mulțumesc. Nicaragua trebuie să-și soluționeze uh, crizele, uh, criza cu care se confruntă din martie 2019. Este nevoie de alegeri corecte și clare, arbitrate în mod imparțial. Este neapărat să vedem că acest guvern, care, după conform ultimelor statistici, a provocat 380 de decese, dacă această blocadă va continua, susțin ideea unor sancțiuni personalizate împotriva celor care sunt răspunzători și aici se impune să menționăm numele președintele uh, președinte Ortega și vicepreședintele Rosario Murillo. Este nevoie de empatie, de susținere politică, de aceea e cer lui Daniel Ortega să compare imaginea pe care, a primului jurământ pe care a depus-o data de 10 ianuarie 1985 cu oricare dintre imaginile care reprezintă acum. Astăzi este imaginea unei dezolări cu nimic nu mai seamănă, până la urmă, speranța pe care o aducea când a pus capăt dictaturii lui a mulți dintre compatrioții săi, și anume și cei 80 de mii care, iată, au fugit din țară, încep să se gândească că două nume de familie atât de diferite și două parcursuri atât de diferite încep să se asemene mult prea mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cancomiu! Sorry, I missed the start. Uh, <laughs> Mulțumesc. La începutul anului, colegul de Messmaker uh, a uh, vorbit în apărarea acestei studente belgiene care fusese închisă pentru că protestase împotriva regimului Ortega. Mii de persoane uh, sunt uh, deținute în Nicaragua doar pentru că își doresc o țară liberă. Libertățile democratice uh, trebuie să devină o realitate și nu o figură de stil. Ei plătesc un preț uh, greu al protestelor împotriva uh, guvernului. Sunt pur și simplu închiși, ceea ce uh, contravine acordului semnat în acest an cu Nicaragua. Uh, Trebuie solicitat autorităților din Nicaragua să lanseze un dialog și să pună capăt acestor represiuni, să organizeze alegeri libere și corecte. Îmi voi continua lupta pentru drepturile omului. Iată ce spunea Maya Coppens, care adaugă că trebuie liberate toate persoanele deținute, inclusiv tânăra de 25 de ani, Amaya Copens, care merită sprijinul nostru. Mulțumesc, doamna Daly. Mulțumesc, domnule președinte. Parcă e ziua cârtiței. În fiecare lună venim aici, denunțăm guverne alese din America Latină care se luptă să crească standardele de viață ale populației în fața ingerințelor Statelor Unite și vorbim despre victimele încălcărilor drepturilor uh, omului. Mi se pare uh, înfiorător pentru că popoarele suf suferă. Uh, este o țară care suferă de pe urma sancțiunilor impuse unilateral de Statele Unite. Iar ideea că sancțiunile europene nu vor viza populația este ridicolă. Trebuie să vorbim despre destabilizarea din America Latină. Când uh, a fost uh, dat jos Morales, ă, ă, Casa Albă a vorbit despre regimul ă, nelegitim din Venezuela și Nicaragua. Și de asemenea, Nicaragua a fost descrisă ca o amenințare la adresa uh, Um, securității naționale. Este o țară sub asediu. Trebuie să lăsăm țara să își stabilească propriul destin. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul doamna Arena, un minut. Mulțumesc. Nicaragua traversează o criză sociopolitică deja de peste un an și jumătate. Manifestațiile împotriva guvernului lui Daniel Ortega, care au început în aprilie 2018, au făcut peste 300 de mii de morți, 300 uh, de morți, 200 uh, de răniți uh, și multe persoane deținute, cum este tânăra Uh, studentă care nu a făcut decât să aducă ajutor celor care intraseră în greva foamei. Uh, s-au uh, subliniat încălcări ale drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea de asociere. Spațiul civic a fost redus. Foarte multe organe mass media independente au fost închise, iar militanții pentru dreptul omului și liderii comunităților autohtone sunt încarcerați și stigmatizați într-un context în care puterea judiciară este lipsită de de independență. Dialogul politic cu societatea civilă a condus la eliberarea a 400 de persoane. Este adevărat, însă multe altele rămân în închisoare. Trebuie să continuăm un dialog care trebuie să fie um, reluat. O soluție pașnică este încă posibilă. Doamna Bașle a spus-o. Uh, este nevoie de restaurarea încrederii prin combaterea impunității. Persoanele responsabile de crime, de torturi și de asasinate trebuie să răspundă pentru actele lor. De aceea cerem autorităților să deschidă țara observatorilor internaționali. Știm care sunt um, uh, concluziile Consiliului din octombrie care permit um, punerea în aplicare a unor sancțiuni țintite și astfel Uniunea Europeană va continua să urmărească situația și vă va susține în um, demersurile dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Rodriguez Ramos, un minut. Gracias. Mulțumesc, distinsul înalt reprezentant, președintele Daniel Ortega și soția și uh, vicepreședinte Rosario Murillo au dus Nicaragua într-un impas. Uh, oponenții, adversarii politici, ziariști, activiștii sociali uh, fac obiectul unei reprimări brutale. Una carta de familie. Avem aici o hartă a membrilor familiilor celor care sunt uh, cunoscuți și care au fost arestați, 11 mame de adversari politici care s-au, înscris, care s-au închis în Biserica San Miguel pentru a cere liberarea copiilor lor. În această scrisoare, mă iertați, nu în această scrisoare se spune că una dintre ele, Neima Elisabet, este grav bolnavă, are 25 de ani. I-au refuzat asistența medicală, iar colegele sale, internitate și ele, dați-mi voi să le dau numele, Olga Oaie, Ola Mautado, Ivana Alvarez, Amaya Copes și Wendy Juarez, au început o greva a famei duminica trecută pentru a cere cere asistență medicală. Părinții Neimi nu știu unde se află fica lor, după cum nu știu mulți alți părinți din Nicaragua. Însă un lucru pe care îl știu este că astăzi deținuții politici din Nicaragua se află în condiții inumane, în penitenciare, sunt izolați, sunt agresați și de aceea această rezoluție cere eliberarea imediată a prizonierilor și sancțiuni severe împotriva făptuitorilor, începând cu președintele Ortega. Mrs doamnă președintă Mulțumesc, domnule președinte. La 9 luni după ultima rezoluție adoptată de către acest parlament în legătură cu Nicaragua, situația țării nu s-a îmbunătățit, bat împotrivă. Reprimarea din partea regimului a crescut și în același timp s-au redus libertățile cetățenilor. În fața acestei deteriorări, Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj foarte clar. Încălcările drepturilor omului ale cetățenilor din Nicaragua trebuie să înceteze imediat și cu toții suntem de acord că această rezoluție trebuie să reprezinte un pas înainte să mergem mai departe departe și s-a adoptat o poziție și mai severă, având în vedere că deja am insistat suficient uh, pe uh, regimurile din, uh, din rezoluția precedentă, a trecut momentul să